Dear colleague, take your place. Please take your seat. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Putem începe acum. Oricum suntem în întârziere și am să continui în italiană. Ne cerem scuze pentru întârziere, însă am avut o reuniune a coordonatorilor cu o agendă arhiplină și va trebui acum să recuperăm puțin uh, din timpul pierdut, pentru că la 5 și jumătate avem reuniunea comună cu Comisia pentru Afaceri Externe și este important să fim punctuali. Prin urmare, vreau să vă anunț că am decis, dar înainte de asta vă rog să fiți de acord cu adoptarea ordinii de zi. Și apoi, în uh, următoarele noastre discuții va trebui să adoptăm o metodă de lucru uh, care, conform căreia, dacă nu e suficient timp, după prezentarea raportului către raportori, intervin doar raportorii din umbră. Dacă sunteți de acord, continuăm. Aprobarea proceselor verbale. Există observații vis-a-vis -vis de procesele verbale din documentația noastră? Nu? Atunci se consideră adoptate. <clears throat> Uh, interpretarea este în uh, toate limbile. Este un regim lingvistic aproape complet și reuniunea se transmite pe web. Și acum trecem la punctul 5. Însă îmi cer scuze pentru că uh, colegul Glețos a solicitat să intervină pe ordinea de zi. Vă aș ruga însă să nu depășiți un minut, vă rog. Agapiti Șnarfi, agapite o proedrie, agapiti proedre. Mulțumesc, dragi colegi, stimate domnul președinte. M-am mai referit odată la această chestiune și rugămintea mea, de fapt, este să organizăm în comisie o dezbatere cu privire la devalizarea bunurilor culturale în timpul celui de-al doilea război mondial de către naziști și aș dori să se planifice uh, o astfel de dezbatere. Astăzi, domnule Clescu, am vorbit uh, de alte astfel de distrugeri uh, care au loc în momentul de față de către ISIS în Irak și în Siria. Am să propun acest punct pentru a fi discutat în reuniunea coordonatorilor și vom vedea când se va găsi timp. Eu, în orice caz, uh, voi face această propunere pentru coordonatori și vom vedea ce temă specifică putem găsi pentru acest subiect. Iar acum uh, am să dau cuvântul uh, domnului Diaconu pentru prezentarea raportului dânsului pe tema către o abordare integrată a patrimoniului cultural european. Astăzi are loc dezbaterea generală. Pentru depunerea amendamentelor, termenul este 30 martie, ora 12, iar votul în comisie va avea loc pe 16 iunie. În această reuniune nu avem mai mult de 25 de minute la dispoziție, altfel nu vom reuși să ne încadrăm. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Uh... Pentru că textul integral al raportului este de câteva vreme public, ați avut probabil ocazia să-l consultați, așa că exact ca să câștigăm timp o să prezint ideile principale ale raportului. Și raportul are în vedere două direcții principale, una legată de politica publică din domeniul patrimoniului cultural și o parte o altă parte cu soluții concrete privind principalele probleme identificate în faza de consultare cu reprezentanții sectorului patrimonial. În cu politica europeană din domeniul patrimoniului, raportul solicită Comisiei Europene următoarele. 1. Să pună în practică conceptul de abordare integrată a patrimoniului cultural și să asigure o mai bună colaborare între diferitele domenii de politici publice care vizează patrimoniul cultural chestiunile privind patrimoniul cultural intră în responsabilitatea mai multor direcții generale din cadrul Comisiei Europene. Activitatea lor este de, deci complementară și prin urmare este imperativ ca acestea să-și intensifice cooperarea între ele și să coordoneze activitățile care implică sau afectează patrimoniul cultural. Deci coordonare la nivelul direcțiilor generale Comisiei Europene. 2 să stabilească pe viitor un an european al patrimoniului cultural cu un buget adecvat. Dacă este planificată în mod corespunzător, o astfel de inițiativă ar putea promova domeniul patrimonial și ar putea demonstra potențialul impresionant al acestuia. Pentru ca o astfel de inițiativă să aducă o schimbare, anul european al patrimoniului cultural ar trebui să aibă un buget adecvat, iar activitățile organizate în cadrul acestuia ar trebui organizate în continuare sau ajutate sau completate și de statele membre. 3. Să comunice potențialilor beneficiari, într-un mod accesibil, liniile de finanțare europene existente pentru patrimoniul cultural. Finanțarea europeană pentru patrimoniul cultural este disponibilă în temeiul mai multor programe ale Uniunii Europene, toate informațiile se află la dispoziția publicului, e adevărat, însă sunt răspândite pe nenumărate site-uri, sunt prezentate în mod tehnocratic și nu sunt traduse decât în unele dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. Prin urmare, este important ca potențialilor beneficiari să li se comunice mai bine aceste informații. Pe de altă parte, raportul identifică o serie de probleme cu care domeniul patrimonial se confruntă în momentul de față și propune soluții concrete, data asta, pentru rezolvare legat de finanțare, solicită înființarea unui portal unic la nivelul Uniunii Europene pentru patrimoniul cultural, care să colecteze informații de la toate programele UE care finanțează patrimoniul cultural și care să fie împărțit în trei secțiuni principale. Oportunități de finanțare a patrimoniului cultural, o bază de date cu exemple de bune practici și de excelență din domeniul patrimoniului cultural și cu referințe relevante, știri, și legături utile cu privire la progresele, acțiunile și evenimentele din domeniul politicii europene privind patrimoniul cultural. Apoi, cere să se acorde o atenție mult mai mare calității proiectelor de restaurare și nevoii de a avea personal calificat angajat pentru astfel de proiecte, precum și un mecanism general de control al calității pentru prevenirea pierderilor ireparabile. Toate aceste aspecte ar trebui să fie în conformitate cu standardele recunoscute la nivel internațional privind lucrările de restaurare prevăzute în Carta de la Veneția și în Convenția de la Granada pentru protecția patrimoniului arhitectural al Europei. Îndeamnă Comisia să reconsidere plafonul de 5 milioane de euro stabilit pentru proiectele de infrastructuri culturale la scară mică pe baza cererilor primite din partea statelor membre și luând în considerare costurile preconizate pentru un proiect de restaurare realizat în mod corespunzător. Legat de modelele de alternanță de guvernare, de guvernanță alternativă, subliniază nevoia elaborării unor instrumente juridice pentru modele de guvernanță alternative, pentru a crește implicarea comunităților locale, a societății civile și a sectorului privat în activitățile de conservare și promovare a patrimoniului cultural. La nivelul Uniunii Europene există deja numeroase exemple de parteneriate public-privat și de inițiative de implicare a comunității foarte eficiente, însă nu toate statele membre au dispoziții juridice care să acopere astfel de modele alternative. Legat de potențialul economic al patrimoniului cultural, insist asupra faptului că domeniul patrimoniului cultural are capacitatea de a crea locuri de muncă de înaltă calificare și pe termen lung recunoaște nevoia urgentă de soluționare a problemei șomajului în rândul tinerilor și subliniază că patrimoniul cultural este un domeniu cu potențial pentru noi locuri de muncă, în cadrul căruia se poate asigura o punte între educație și viața profesională, de exemplu prin dezvoltarea unor ucenicii și stagii de calitate. Afirmă nevoia urgentă de a acorda patrimoniului cultural un loc precis în cadrul planului Juncker, din care momentan lipsește invită statele membre să planifice în mod strategic proiecte în domeniul patrimoniului cultural care pot conduce la dezvoltarea regională, la crearea de locuri de muncă noi și la păstrarea competențelor tradiționale legate de restaurarea patrimoniului cultural. Solicităm îmbunătățirea cadrului metodologic în vederea elaborării unor statistici mai bune cu privire la domeniul patrimoniului cultural. În fine, raportul subliniază o serie de oportunități de care domeniul patrimoniului cultural trebuie să profite și anume programele de mobilitate pentru persoanele care lucrează în sectorul patrimoniului cultural trebuie mai bine promovate. Domeniul digitizării patrimoniului cultural poate genera noi oportunități în domeniul cercetării, creării de locuri de muncă și dezvoltării economice. Patrimoniul cultural poate contribui semnificativ la dezvoltarea industriilor culturale și creative și iată, acestea sunt ideile principale, desigur, Evident, ar fi multe de spus în legătură cu acest subiect, dar ar trebui să respect limita de cuvinte impusă de procedură. Așteptăm să cu interes propunerile dumneavoastră de amendamente și, bineînțeles, raportul abia atunci va fi complet și perfect, sper. Vă mulțumesc, doamna președinte. Sper că am contribuit, sper că am contribuit la... Grazie. Grazie e, Morgano. Mulțumesc, domnul Morgano care a solicită să intervine din partea raportorului de umbră. Mulțumesc. Și eu voi încerca să mă limitez la chestiunile esențiale. În primul rând, aș dori să îl felicit în mod sincer pe domnul raportor pentru uh, raportul uh, cu caracter uh, cam complet pe care l-a prezentat și care denotă munca depusă și ține cont de multe sugestii formulate de către noi cu diverse ocazii. Conceptele uh, dezvoltate de dânsul în raportul uh, dânsului sunt uh, împărtășite și de majoritatea grupului nostru pentru că protejarea patrimoniului cultural european înseamnă protejarea istoriei, identității noastre, dar și a ființei contemporane a unui popor pe care vrem să-l construim, de fapt, cel european. Așadar, nu putem, fără această abordare integrată și holistă pe care o propune domnul raportor. Și acum am să trec în revistă foarte succint Uh, suntem complet de acord cu uh, aceste linii directoare propuse pentru guvernanța participativă. Asta pentru a întări legăturile între planurile local, regional, național și european și participarea societății civile și parteneriatul public-privat sunt uh, de asemenea importante. Susțin de asemenea și ideea instituirii unui an Europeană a Patrimoniului Cultural. Și în această privință este important ca în următoarea procedură bugetară Parlamentul, deci noi, în calitate de colegiuitor cu Consiliu, să susținem în mod coerent și cu convingere această uh, propunere a Comisiei de a asigura și dotarea financiară adecvată așa cum ați subliniat și dumneavoastră. De aceea este important să se realizeze acest portal unic al Uniunii Europene dedicat uh, patrimoniului cultural în care să se reunească toate informațiile provenite din diferitele programe de finanțare. Și poate uh, aici am putea evita să intrăm în uh, detalii care țin de structura site-ului, dar acesta este o notă aparte. L-aș invita pe domnul raportor să sublinieze că uh, patrimoniul cultural reprezintă și un izvor uh, de idei creatoare, așa cum a făcut-o de fapt în parte, dar poate duce și la crearea de locuri de muncă și să alimenteze această economie sustenabilă de care vorbim deseori, astfel încât să poată contribui și la protejarea mediului și a valorilor ambientale. Important este așadar să găsim un echilibru just între expansiunea sectorului turismului cultural și protejarea Uh, patrimoniului cultural european. Aș uh, mai uh, cita și legătura strânsă între patrimoniul cultural și dimensiunea cercetării și inovării, asta în sensul creării de locuri de muncă înalt calificate. La punctul 6 se subliniază implicarea statelor membre pentru a garanta calitatea lucrărilor de restaurare conform uh, cerințelor cartelor internaționale. Întrebarea însă este cum anume putem garanta această calitate. Mi se pare un element important și de aceea consider că ar fi oportun să venim cu un amendament în care să subliniem importanța la nivelul Uniunii Europene care să vină cu crearea unui cadru de normative uh, generale pentru profesia de uh, persoanelor care se ocupă cu conservarea și restaurarea. Pen- și toate aceste amendamente pe care dorim să le prezentăm, uh, desigur, se doresc doar a fi o completare. Președinta, uh, dacă sunteți de acord, uh, va trebui acum să dăm uh, cuvântul doar raportorilor din umbră sau unei singure persoane uh, per uh, grup politic. Doamna Ședrovă. Překladatelů a budu hovořit česky. Mulțumesc. O să o să vă spun acum că um, raportul Parlamentului European pe care ni l-a prezentat colegul nostru, domnul Diaconu, conține poziții importante cu privire la patrimoniul cultural să menționez câteva lucruri pe care le consider esențiale, care cred că trebuie să fie subliniate cum trebuie în acest raport și um, îmi permit să fac și niște adăugiri. Vreau să vă spun că apreciez foarte mult propunerea domnului Diaconu și mai ales mă refer aici la uh, patrimoniul uh, imaterial, uh, meseriile, cultura vie, iar uh, raportul comisiei care a fost prezentat nu conține, de fapt, nu se pune accentul în acest uh, raport al comisiei pe cultura vie. Vreau să pun accentul și pe raportul inter, dialogul intercultural cu schimb de cunoștințe, de informații cu privire la culturi, care nu este menționat. Am vorbit despre acest lucru și, bineînțeles, va avea loc și o audiere Dialogul intercultural este și un instrument împotriva extremismului în Europa și în afara Europei. Iată de ce este extrem de important. Aș dori să cer comisiei să ne prezinte în mod regulat un raport privind, privind patrimoniul cultural, material și imaterial din Europa, făcându-se recomandări pentru viitor. În acest raport, Domnul Diaconu prezintă niște mecanisme de control care ar trebui să fie îmbunătățite, mai ales în domeniul utilizării creditelor. Dacă dorim să investim în continuare și să vorbim în continuare despre un patrimoniu cultural european, trebuie să-l putem descrie și să, să spunem în ce stare se află. Deocamdată mi se pare că această descriere a stării patrimoniului cultural european nu este prezentă. Iar aici este rolul Comisiei Europene să se asigure că se întâmplă acest lucru. Deci voi înainta un amendament în acest sens. O astfel de propunere înseamnă că trebuie să avem și indicatori. Dacă spunem că patrimoniul cultural al Uniunii Europene se află într-o stare sau alta, trebuie să dăm indicatori care să descrie această stare a patrimoniului cultural. Iar acești indicatori comuni nu au fost deocamdată de- definiți la nivel european. Este normal ca Parlamentul European să se adreseze Comisiei Europene și să propună unele măsuri și să facă unele uh, solicitări în fața Comisiei Europene. Mai am o altă propunere care se referă la digitalizare. Și aici mă refer la ce a spus domnul raportor, la un portal care să permită publicarea informațiilor referitoare la posibilitatea de folosire a creditelor europene. Vreau să vă spun că astăzi, la UNESCO, există așa numitul Memory of the World, care ar trebui să fie un instrument uh, extrem de adecvat dacă Uniunea Europeană ar putea să uh, organizeze Memory of Europe, memoria Europei, fiindcă Uniunea Europeană are într-adevăr un patrimoniu cultural pe care statele membre îl pot uh, aduce în acest portal și pe care îl pot evidenția. Iar acest lucru ar putea să ducă, până la urmă, să aibă repercusiuni și asupra premiului european al patrimoniului istoric, European Heritage Label, eticheta patrimoniului european, care începe să fie folosită. Iată deci câteva propuneri, mai ales pentru Comisia Europeană, care joacă un rol de coordonare, mai ales de coordonare pentru uh, a putea vorbi despre patrimoniu și moștenire culturală la nivel complex. Sper că nu am zăbovit prea mult. Care colega se drove, coleg... Mulțumesc. Doamna Crunideschi. Scuzele, Zvonu. Mulțumesc, doamna președinte. Dacă îmi permiteți, să vorbesc limba poloneză. Am citit acest raport extrem de interesant și vreau să-i mulțumesc domnului raportor pentru acest document. Și vreau să vă spun că am de făcut unele observații. Consider că ar trebui să se facă o referire, să se facă o solicitare comisiei cu privire la plafon, plafonul de finanțare. Acesta ar trebui să fie ridicat la 10 milioane de euro de la 5 milioane avem unele nelămuriri în ceea ce privește plan, uh, planul de la anului european, al patrimoniului european. Vreau să vă întrebăm, vreau să vă întreb la ce se va referi acest premiu, ce vom sărbători și care va fi diferența între acest an european și alte proiecte similare. Aș dori să fac câteva observații generale. Ați vorbit despre digitalizare. Și aș dori să ne spuneți care este rolul accesului tradițional. Știu ca, ca academician, știu că aceste tehnologii digitale și accesul îndepărtat nu poate, de la distanță, nu poate înlocui accesul tradițional, tehnologiile de ultima oră, tehnologiile de vârf, de pe internet, nu oferă acest contact viu cu cultura Și lipsește un lucru, după părerea mea, în acest raport. Este vorba despre rolul patrimoniului religios în Europa. Cred că ar trebui să faceți referire în raportul dumneavoastră la nevoia de a ocroti patrimoniul cultural uh, al minorităților etnice și religioase. Trebuie să ocrotim și cultura imigranților, acelor care vin în Europa europenii vorbesc foarte mult despre mobilitate. Mobilitatea este un principiu extrem de important, dar această mobilitate ar trebui să includă și posibilitatea de a ocroti patrimoniul cultural al minorităților care locuiesc în Europa. Aș dori, în egală măsură, să vă spun, să vă vorbesc despre o abordare diferită. Dumneavoastră ați vorbit despre importanța economică a patrimoniului cultural. Ați subliniat, ați pus accentul pe acest aspect economic, dar cred că Cred că nu trebuie să rămână această abordare pur teoretică, ci ar trebui să se arate care sunt metodele de folosire a patrimoniului cultural, fiindcă nu se poate să rămânem pur și simplu la uh, un nivelul atracțiilor turistice. În Polonia, orașul Cracovia. Cracovia are un turism dezvoltat. Dar când uh, mă duc acasă, mă întreb în ce măsură turiștii folosesc într-adevăr șansele patrimoniului cultural pe care le au. Cred că ar trebui să finanțăm și promovarea patrimoniului cultural, nu doar infrastructura în unele orașe. Iar proiectele aici ar trebui să fie supravegheate mai bine, fiindcă din când în când se apar probleme în ceea ce vește controlele, mm, cazuri de fraudă și așa mai departe. Iar în cele din urmă, aș dori să ridic și chestiunea centralizării, abordării centralizate. Cred că ar trebui să faceți referire în raportul dumneavoastră la acest lucru. Adesea considerăm că putem să gestionăm cultura mai bine la nivel Uh, central uh, prin generalizări, prin centralizare și adesea acest lucru este înșelător. Europa este bogată la nivel cultural, iar promovarea patrimoniului cultural trebuie să rămână la atitudinea fiecarei țări, italieni, polonezi și așa mai departe, iar Uniunea Europeană, da, să înlesnească acest, proiect, acest proces, evitând dogma gestionării și a managementului central. Uneori, cei care susțin managementul central cred că pot controla cultura, că o pot limita, dar nu cred că e așa de ușor. Vă mulțumesc. Ce colega e ora. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Maragal și apoi uh, din alt. Deci, uh, Bună ziua, doamne președinte. În primul rând, aș dori să-i spun domnului Diaconu că raportul său este foarte clar, foarte concret, precis, uh, precizează foarte clar direcțiile de lucru și ideile și în mare parte le împărtășesc. Însă eu, ar, eu cred că există și posibilități de a merge mai departe, de a avea ambiții mai puternice. Cu tot respectul pentru antevorbitorul meu, eu cred că pe lângă creșterea intensității politicii de susținere pentru statele membre și pentru regiunile care au competențe pentru patrimoniile lor, Europa trebuie să facă posibil faptul ca uh, statele membre să uh, se poate dedica acestei munci. Trebuie să ne gândim de asemenea și la Europa ca concept cultural în sine și până la ce măsură există în Europa uh, bunuri tangibile și intangibile care constituie identitatea culturală europeană comună. În plus, nu trebuie să centralizăm lucrurile, însă trebuie să potențiem uh, ceea ce avem în comun. De aceea cred că Uniunea Europeană a trebuit să, ar trebui să adopte o politică culturală uh, specifică în acest sens, cu instrumente gândite pentru a complementa, pentru a uh, Uh, pune în comun ceea ce au în comun statele și regiunile. Trebuie să împiedicăm, împiedicăm ca anumite state, regiuni să rămână, uh, să cadă victime ale propriei uh, bogății în patrimoniu, patrimoniu cultural, pentru că există state care au o cantitate și o calitate atât de mare a patrimoniului cultural, încât nici măcar nu pot să facă față acestui patrimoniu cu finanțele disponibile. După cum s-a, domnul raportor a menționat deja plafonul de 5 milioane de euro, trebuie, cred că ar trebui să definim obiective comune și uh, să avem resurse care să fie, poată fi aplicate mult mai ușor către aceste obiective. Eu aș cita acum câteva chestiuni care mi se pare că ar putea să fie introduse în acest raport, care ar putea să se adauge uh, cerințelor Parlamentului către Comisia Europeană în cadrul acestei politici integrate în ceea ce privește patrimoniul cultural. Cred că trebuie să definim mai bine bunul de interes cultural. Au spus și alți colegi așa, acest lucru. Există o asemenea definiție, însă nu este utilizată în mod practic. Trebuie să avem un catalog real al bunurilor de interes cultural european, să avem un sistem de indicatori care poate să care să poate să includă criterii de calitate. În al doilea rând, trei sau patru elemente legate de patrimoniul intangibil istoria comună. Trebuie să mai lucrăm, trebuie să cercetăm în plus, trebuie să examinăm experiențele istoriei comune ale popoarelor europene, cu rutele istorice care să ne permită să uh, cunoaștem minunile și ororile trecutului, deopotrivă. În al doilea rând, limbile. Trebuie să investim în protecția și comunicare comunicarea acestor limbi pentru a apărea diversitatea europeană. În al treilea rând, alt element intangibil, orașele. Europa se definește prin ceea ce au adus, ceea ce au construit, ceea ce au creat orașele sale. Europa este mai mult decât statele și națiunile. națiunile. Uh, Europa este reprezentată și de spațiile urbane și de ceea ce au creat ele de-a lungul secolelor și în final, un alt element care ar trebui să fie mm, menționat în raport necesitarea programelor de formare pentru profesioniști, formări profesionale specifice pe patrimoniu cultural. Și, în ultimul rând, o idee care se referă la ceea ce spunea domnul Glezos, însă nu doar la acest lucru. Europa are o responsabilitate pentru că a acumulat o cantitate imensă de patrimoniu cultural, cultural din statele non-europene. Și această responsabilitate trebuie să fie asumată, reprezintă o oportunitate pentru a reconstrui un alt tip de relații cu alte state. Nu putem să fim administratori doar al, al stat trecutului nostru colonialist. Trebuie să fim responsabili și cu ceea ce se întâmplă acum în statele foste colonii. Trebuie să avem politici comune pentru, cu aceste state uh, pentru a împărți, împărtăși și pentru chiar, chiar pentru a returna anumite artefacte culturale uh, către locul de unde au provenit. Vă mulțumesc. Colega Maragal, eu la parola. Mulțumesc, domnule Maragal și acum doamna Adinolfi. Mulțumesc, voi fi succintă, știu că suntem în mare întârziere chiar dacă o dezbatere de idei cu colegii în astfel de ocazie este întotdeauna interesantă. Vreau să mă concentrez pe două observații. Prima, aceea de a încerca să nu considerăm bunurile culturale doar ca un mijloc de creare de locuri de muncă, pentru că a considera bunurile culturale, patrimoniu cultural, precum atracție turistică, poate deveni și foarte periculos. În schimb, ar trebui să ne gândim la un, o modalitate de conștientizare a cetățenilor și eu cred în sistemele de educație, pentru că am văzut că în timp ce în școli, uh, la vârstă fragedă, există o atenție acordată acestui subiect, pe măsură ce cresc că uh, acest lucru se pierde. Patrimoniul cultural și cel material uh, este moștenirea noastră și nu trebuie să folosească doar pentru a produce venit, ci trebuie să și protejăm pentru generația care vin după noi. A doua observație. Sigur avem probleme de finanțare. Oricine a vorbit uh, cu persoane care se ocupă de muzee, cu arheologi uh, și așa mai departe, știu că nu există fonduri nici pentru restaurare, nici pentru conservare. Și asta este o problemă pentru că există bunuri culturale, situri arheologice, uh, biserici care sunt abandonate. Toți care au călătorit prin Europa au văzut cu siguranță uh, astfel de bunuri abandonate și care fac obiectul furturilor. Și prin urmare e nevoie de fonduri noi pentru conservare și Uh, restaurare, pentru că altfel nu putem decât să asistăm la pierderea acestor bunuri culturale. Mulțumesc pentru această sinteză. Este și comisia printre noi și vreau să vă întreb dacă doriți să adăugați ceva. ceva. Mulțumesc, domnule președinte. Ne bucurăm foarte mult că putem participa la această reuniune. Mă numesc Walter Zampieri, sunt șeful unității pentru politică culturală la DGR ne bucurăm foarte mult, ne bucură foarte mult uh, raportul uh, și activitatea domnului Diaconu. Este un raport uh, pe care îl sprijinim cu multă căldură. Ne se solicită să um, avem o activitate de colaborare la nivelul serviciilor mai sporită, ceea ce încercăm să facem și um, ne bucurăm că se discută despre acest efort. Colegii noștri de la DGRTD au lucrat alături de noi și uh, au făcut un raport pentru în ceea ce este patrimoniul cultural pentru Europa care va va stabili direcția noului, noului program Horizon 2020. Am câteva copii ale acestui raport, o să vi le dau dumneavoastră și domnului raportor, Dar un exemplu pentru a vă arăta care, cum colaborăm noi la, nivel, la nivelul serviciilor și zonele propuse de, pentru investiții sunt zone care sunt, cum ar fi, zone cum ar fi eh, regenerarea urbană și așa mai departe, eh, peisajul urban, peisagistica urbană, eh, ca zone de investiții, nevoia de a avea modele de afaceri care să fie mai actuale Dați-mi voie să spun că există foarte multe inițiative pentru patrimoniul cultural. Am avut comunicarea de anul trecut, care a fost însoțită și de o cartografiere pe care am făcut-o și pe care o vom actualiza în mod regulat pentru a prezenta toate inițiativele la nivelul comisiei în acest domeniu. Deci, probabil, acest lucru ar fi foarte folositor uh, avem și un portal uh, al patrimoniului cultural gestionat de colegii la DGRTD și o nouă platformă Valor care aduce la oaltă toate proiectele finanțate de programele uh, culturale și de Creative Europe, de acest program care este foarte ușor de accesat și de folosit. Uh. Dacă introduceți cuvântul heritage, patrimoniul, veți găsi foarte multe proiecte. Apoi avem o activitate de colaborare cu statele membre, fiindcă uh, patrimoniul cultural este o competență partajată, așa cum s-a reamintit și aici. Statele membre au o responsabilitate în ceea ce privește restaurarea și întreținerea cu patrimoniul cultural. Noi să-i ajutăm și colaborăm foarte strâns prin guvernanța participativă, care un element despre care s-a vorbit și în această, în această după-amiază și și noi încercăm să strângem bune practici încă de anul acesta. Iar de, uh, începând uh, de anul viitor ne vom ocupa și despre meserii despre care s-a vorbit pentru a vedea uh, care sunt punctele forte și punctele slabe, unde e nevoie de mai multe investiții și unde trebuie să colaborăm mai strâns cu statele membre. Există și mai sunt, mai sunt două aspecte dacă o să mă refer pe scurt, discuția despre fondurile structurale, de pildă. Aceasta este o discuție continuă, e vorba de pragul de 5 milioane, uh, în regulament există o limită pentru infrastructura de, de, la scară mică. Colegii de la DG Regio au uh, intervenit la Consiliu, la o grupă de lucru pentru fondurile structurale, deci această discuție este în desfășurare și uh, s-a spus că e nevoie de o limită, de un prag superior, fiindcă se stipulează acest lucru în regulament, iar uh, iar apoi ni s-a explicat cum s-a ajuns la această cifră, ni s-a explicat că există și o flexibilitate limitată, fiindcă unele uh, uh, infrastructuri de la scară mică ar putea fa- face parte din această abordare integrată, dar nu pot să vă spun mai multe, fiindcă discuția continuă cu statele membre și uh, cu colegii noștri. Și un aspect în ceea ce la controlul calității. Bineînțeles, noi dorim o calitate ridicată pentru aceste proiecte, dar trebuie să ne amintim că aceste proiecte, cel puțin pentru fondurile structurale, uh, Um, fac obiectul unei gestionări partajate, iar statele membre sunt cele care trebuie să se asigure că este menținut un nivel ridicat de calitate. Comisia, bineînțeles, poate monitoriza nivelul calității, dar până la urmă această răspundere vine statelor membre. Și dar, bineînțeles, noi răspundem invitației domnului Diacon în acest sens. S-au ridicat unele as aspecte. Eu am încercat să mă refer la toate. Dacă mai sunt uh, chestiuni restante, vă sunt gata să vă răspund. Vă mulțumesc. Grație multe la comisiune. Mulțumesc foarte mult comisiei. Sunt uh, sigură că Domnule Diaconu, că acest raport a suscitat mult interes și din partea colegilor, am văzut acest lucru. Amendamentele trebuie prezentate până pe 30 martie, ora 12. Și îmi cer scuze față de colegi, dar mai avem doar 25 de minute la dispoziție pentru alte trei teme. Și dacă îmi permiteți, vis-a-vis -vis de cele două recomandări, anul cult patrimoniului cultural, peisajul european este de asemenea uh, un aspect care trebuie introdus și cooperarea internațională în ceea ce privește protejarea patrimoniului, asta în sens reciproc. Și cred că altă idee interesantă care a apărut uh, este și a competențelor și a uh, incluziunii și cu mare strategie uh, pe această temă pe care și-a propus-o Europa. Din păcate nu mai putem continua această dezbatere pentru că suntem în întârziere, timpul ne presează, un minut, se spune din sală. Σημαίνει επιστροφή un ergon tehnic, Patrimoniul cultural înseamnă că opere de artă trebuie să se întoarcă acolo unde au fost create, să fie restaurate, în al doilea rând, și în al treilea rând înseamnă că în care și o funcție culturală. deci care se duce de la nivelul capitalei la nivel local. Asta înseamnă că și banii ar trebui să urmează aceeași direcție, iar cetățenii să, par- să participe, așa cum a spus și colegul nostru Morgano. Și sunt de acord cu ce a spus doamna Adinolfi. Una parolă. <laughs> Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru efortul de a contribui și de a adăuga. Abia aștept amendamentele și o să vă spun ceva care pare comic, dar e real. Abia aștept eu însumi să pot face amendamente exact la ceea ce am scris eu. Grazie, veramente per questo. Mulțumesc pentru acest răspuns foarte sintetic. Acum uh, vă propun uh, să trecem la următorul uh, raport a colegului Maragal, care vizează emanciparea fetelor prin intermediul educației în Europa. Comisia competentă este FAM. Termenul de depunere a amendamentelor este tot 30 martie, ora 12. Domnule Maraga, aveți cuvântul. Un... Mulțumesc, doamnă președinte. Puțin mai pe scurt, aici este vorba de un aviz pe care această Comisie de pentru Cultură și Educație îl emite asupra unui raport care provine de la Comisia FAM. Este vorba de egalitatea de gen în domeniul egalității, în domeniul educației și de emanciparea femeii în general și în special rolul educației în acest domeniu. Avizul nostru trebuie să fie scurt, uh, însă este deschis și amendamentelor am reușit să includem o trimitere care apare și în raportul original al doamnei Liliana Rodriguez, o trimitere la stereotipe, stereotipurile de gen pe care le promovează în continuare, sistem, în continuare sistemele de educație. Există stereotipuri negative, în special în ceea ce privește curicula academică și după aceea consecințele acestor stereotipuri în uh, ocupațiile uh, și activitățile integrate. Trebuie să definim uh, domenii de, în momentul în care se definesc interesele pe care le poate avea în domeniul profesiei o femeie. În al doilea rând, rolul educației informale care reflectă sistemul educațional. Pentru multe femei din Europa și chiar din uh, afară există un efect secundar uh, care derivă din ceea ce se întâmplă în mediile culturale, în uh, practicile sub tradiționale, credințele tradiționale care le afectează pe uh, femei și pe fete de la intrarea în uh, sistemul educațional și până la părăsirea acestuia. Trebuie să respectăm aceste culturi și tradiții, însă trebuie să se garanteze uh, faptul că femeilor nu li se va bloca accesul la educație că nu vor fi oprite din ambițiile lor, că nu vor exista niciun fel de bariere etnice, de gen, naționale. În al treilea rând, rolul profesorilor, al dascălilor. În definiție apare necesitatea de a ne modifica stereotipurile și de a, uh, a autonomiza uh, fetele și femeile. Acest lucru trebuie să fie abordat deja în procesul de formare al profesorilor prin politici dedicate modificării stereotipurilor. Și în ultimul rând, necesitatea, fiind conștienți de momentul în care ne aflăm, că există că educația este de com, competența statelor membre, există posibilități pentru educația de-a lungul vieții, pentru femei, uh, să folosim aceste oportunități pentru a recupera uh, câte ceva uh, în cazul celor care au abandonat studiile sau care doresc să își continue pur și simplu studiile mai departe. Acesta, acestea ar fi ideile principale ale raportului meu și sunt convins că cu sugestiile dumneavoastră, cu ideile dumneavoastră și împreună cu doamna raportor de la Comisia FEM vom reuși să transmitem un mesaj uh, pozitiv al Parlamentului European în acest sens. Mulțumesc, domnule Maravel. Am să dau acum cuvântul. Cui? Vă rog. Colega Shadow C. Ara Baranderies. Prego. Domnul sau doamna Baranderia, raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Educația, după cum a semnalat-o raportorul, este un instrument fundamental pentru a consolida puterea eh, femeilor, statutul lor economic și social și pentru a promova schimbarea către o societate mai egalitară. Mm, sărăcia, mm, factorii sociali, stereotipurile negative eh, influențează rezultatele educaționale și eh, performanța în domeniul muncii Femeile de obicei evită studiile în domeniile științifice și tehnologice în consecință. Aceste domenii sunt însă mai bine plătite. Femeile tind să prefere ocupațiile caracterizate cu salarii mai scăzute. Aici trebuie să, să ne uităm și la responsabilitățile familiare în momentul de, în zilele noastre, o femeie poate să aibă un loc de muncă bun, însă uh, este mai dificil ca dezvoltarea sa profesională să nu fie întreruptă de obligații familiale. De aceea, trebuie să existe o formație profesională continuă și flexibilă pentru femei. Trebuie să luptăm împotriva stereotipurilor și ale tradițiilor negative pe care societatea le impune asupra femeilor. Trebuie să uh, amplificăm, uh, să potențiem ambițiile fetelor și femeilor și să promovăm egalitatea de gen în uh, educația uh, în școli. Trebuie să împiedicăm toate comportamentele sexiste care persistă în școală. O fată Malala Yousafzai, laureata premiului Nobel, Nobel pentru pace, spunea că o fată, un profesor și o carte pot să schimbe lumea. Trebuie să uh, autonomizăm fetele pentru ca acestea să poată să profite de educație în toate statele Uniunii Europene. Vă mulțumesc, stimat coleg. Are cuvântul doamna Suedrop și după aceea colega Port. Panu Spravodai eh, eh, za jeho... Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult raportorului pentru informațiile furnizate. Aș dori să atrag atenția asupra faptului că accesul la educație în statele Uniunii Europene nu reprezintă o problemă în momentul de față. Astăzi, fetele și femeile pot să-și încheie studiile superioare, și au o rată de absolvire mai mare. 60% din absolvenții de studii superioare sunt femei. Așadar, în medie, procentul de femei cu educație superioară, cu o diplomă universitară, este mai mare decât procentul de bărbați. Însă diferența apare la un alt nivel, la nivelul celor care conduc școlile, care conduc companiile, aici procentul se inversează. Asta nu înseamnă că fetele sau femeile nu sunt interesate de posturi de responsabilitate, dar în diverse perioade ale carierei profesionale, probabil au avut uh, o, o preferință diferită, au avut copii poate și cariera lor s-a oprit sau s-a întrerupt un anumit timp și ele au rămas în urmă. Atunci, așadar, când vorbim despre susținerea pentru fete și pentru femei, putem să continuăm să susținem formarea uh, lor, dar dacă vrem să îmbunătățim poziția lor pe piața muncii, trebuie să ne gândim în special la uh, îmbinarea vieții de familie cu cea profesională prin uh, instrumentele menționate, care sunt foarte utile în ceea ce privește stereotipurile legate de gen. În majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, în școli, învățătoarele sunt femei de la grădinițe și până la liceu. Este vorba în special de femei care uh, predau, care sunt plătite destul de prost, însă care sunt educatoarele principale ale noii generații. Nu știu dacă este mm, semnul unei aprecieri suficiente sau o reprezentare a responsabilităților sau doar faptul că aceste femei sunt dispuse să se ocupe de formarea copiilor și a tinerilor, chiar dacă nu sunt atât de bine plătite ca și uh, sau pur și simplu dacă bărbații nu sunt dispuși să se ocupe de această activitate dacă nu sunt uh, foarte mai bine remunerați. Da, uh, Vă cer să fiți uh, concisă. Toată lumea, rog toată lumea să rămână la două minute pentru a putea să ne încheiem ordinea de zi la timp. Vă mulțumesc ca membră și al Comisiei Culcii FEM și Uh, susținătoare a drepturilor femeilor și a copii, ale copiilor. Mă bucur că Parlamentul acționează în acest domeniu esențial. Îi mulțumesc domnului Margal. Trebuie să eliminăm diferențele de gen în educație și formare. La nivel individual, Educația de calitate dă femeilor oportunitatea de a participa social și economic în societate și scade riscul de excluziune sociale, cu toa- sociale cu toate consecințele de rigoare atât pentru bărbați cât și pentru femei. Noțiunea de autonomizare a fetelor este foarte importantă, date, date fiind consecințele educației, cum ar fi încrederea în sine și încrederea în abilitățile uh, Uh, proprii, care sunt mai caracteristice băieților. Băieții consideră că atunci când eșuează, acest lucru se datorează ghinionului în special și nu lipsei de abilități sau abilităților insuficiente. Um, imaginea de sine a adolescentelor, de asemenea, este un lucru extrem de negativ. Educația trebuie să fie încurajate. Nu trebuie ca băieții să aibă rezultate mai proaste, ci ca femeile să aibă rezultate mai bune pentru a avea o egalitate de gen. Cred așadar că proiectul de aviz al domnului Margal ar merge în direcția cea bună și sunt de acord cu multe dintre ideile exprimate. Sunt de acord cu uh, accentul care trebuie spus pe rezolvarea și remedierea stereotipurilor uh, care sunt uh, prezente implicit în curicula. De asemenea, rolul formării informale și a educației pe, a, pentru adulți. Este foarte important să existe modele, pentru că lipsa de vizibilitate duce la prejudecăți și stereotipuri, ceea ce duce la violență. Ca raportor din umbră, eu aș dori să pun accentul pe următoarele elemente. Participarea uh, fetelor în guvernarea democratică a școlilor trebuie să acordăm un spațiu corespunzător pentru și, și un mediu sensibil la diferențele de gen pentru ca femeile să, fetele să, av, să învețe despre drepturile lor educația sexuală și pentru sănătate mm, este un domeniu extrem de important pentru a ne asigura că băieții și fetele învață împreună despre natura relațiilor sănătoase eh, bazate pe respectul reciproc pentru a împiedica violența împotriva femeilor și fetelor. Mă opresc aici. Mai aveam, eh, mai aveam idei, dar mă opresc aici mai sunt încă trei raportori din umbră. Domnul Krasnedeschi, care înlocuiește pe un alt raportor. Un minut, vă rog. Pani poseł Wiśniewski. Voi vorbi în numele doamnei Wiśniewska și voi lectura, de fapt, declarația sa. Și doamna Wiśniewska este membră în Comisia FEM de asemenea. Bărbații și femeile ar trebui să aibă uh, drepturi sociale, sociale egale. Genul nu este un construct social. Nimeni nu chestionează existența celor două sexe. Comisia, prin... Comisia promovează însă schimbări care pot să uh, devină periculoase din, de pe vremea comunismului nu am mai văzut asemenea presiuni ideologice în Polonia. Există presupunerea că genul ar avea o dimensiune socială. Este aici vorba de o îndoctrinare a tinerilor. Și se periclitează relația între părinți și copii. Se promovează modele sociale nenaturale. Știm că există femei, că mai multe femei sunt uh, absolvente universitare și că există oportunități uh, de educație pentru femei. Genul femeilor nu reprezintă un obstacol în calea educației lor. Rolul educației este de a pune la dispoziția celor doritori cunoștințe și aptitudini care să le servească ulterior în carieră. Femeile nu reprezintă o categorie, nu reprezintă cetățeni de categoria a doua. Ele au nevoie doar de puțină susținere pentru ca viața lor să fie mai ușoară, pentru că au uh, roluri foarte multe de îndeplinit. Vă rog să fiți foarte succinți, mă refer aici și la comisie, pentru că altfel nu vom putea părăsi sala la 5.25 și mai avem încă două rapoarte, două avize de parcurs. Nu pot să dau cuvântul acum următorului uh, vorbitor și îi aș ruga pe domnul Margal să fie și să nu, ia, să nu intervină din nou pentru a putea trece la următorul subiect. Foarte, foarte pe scurt, eh, mă bucur că există o dezbatere destul de aprinsă și mi se pare că există foarte multe criterii comune, însă și viziuni destul de diferite sau alternative legate de rolul societății și de rolul sistemului educațional, după cum tocmai am auzit de la antevorbitorul meu. Din acest punct de vedere, cred că procesul de depunere a amendamentelor ne va permite să purtăm o dezbatere pe fond. Vorbim aici despre libertate, despre emancipare, despre dezvoltarea deplină a tuturor cetățenilor din Europa, bărbați și femei, și din lume. Trebuie să schimbăm stereotipurile masculine. Nu este vorba de schimbare, schimbarea doar a stereotipurilor feminine. Să înțelegem cu toții că trăim într-un spațiu al libertății și responsabilității ca cetățeni. Trebuie să ne aducem aminte că mm, accesul la educație există în Europa. Însă acest lucru nu înseamnă că uh, Uh, oamenii trebuie să treacă cu vederea procesele migratorii și mobilitatea între statele membre. Trebuie să avem modele feminine pentru școlile primare, pentru învățământul primar și secundar, pentru a avea și uh, femei oameni de știință. este foarte bine ca femeile să aibă această imagine de responsabilitate socială și de îngrijire față de alții, însă nu trebuie să uh, uităm și de capacitatea mai mult decât demonstrată a femeilor de a fi ingineri, oameni de știință și așa mai de, departe. Cred că există mult mai multe uh, uh, capacități feminine care pot să fie utilizate. Dragă uh, coleg Maragal, știți uh, cât mă doare faptul că trebuie să vă întrerup în mijlocul unei dezbateri atât de frumoase și unui discurs frumos care vizează femeile, însă avem uh, această întârziere. Sunt absolut convins că acest aviz al nostru este în mâinile cele mai bune. Deci, termen de depunere a amendamentelor 30 martie ora 12 și cu acestea fiind spuse trecem la avizul uh, colegului Chiuciuc în ceea ce privește crearea unei piețe muncii competitive în UE pentru secolul 21 în ceea ce privește competențele și clarificările. Vom uh, uh, vota în comisie în luna iunie acest aviz și termenul de depunere a amendamentelor 30 martie ora 20. Dragi colegi, Crearea unei piețe a muncii în Europa pentru 21, secolul 21 este o prioritate în Europa, însă singura modalitate de a face acest lucru este de a, a uh, umple acest, uh, a depăși acest decalaj între a, uh, calificări și a, locurile de muncă existente. Trebuie să trecem la o creștere inteligentă și Aș dori să subliniez că câteva puncte esențiale. Tendința uh, de a avea locuri de muncă mai uh, bine calificate uh, este în creștere și vor necesita calificări din ce în ce mai ridicate. Oamenii care nu sunt de calificări vor avea greutăți din ce în ce mai mari să găsească un loc de muncă bun. De aceea, problemele care țin de acest dezechilibru între competențe și locuri de muncă disponibile trebuie să figureze pe agenda noastră. Și este esențial să abordăm această chestiune la nivel uh, european. Atunci când se investește în uh, competențe digitale, competențe lingvistice și uh, atitudine antreprenorială, uh, este important uh, ca aceste uh, aptitudini să uh, vin uh, în întâmpinarea nevoilor existente de pe piața muncii. De asemenea, aceste competențe trebuie să fie aplicate într-un context practic uh, De asemenea, subliniem rolul important al mobilității, care duce la o uh, creșterea orizontului uh, de experiență a tinerilor. De asemenea, uh, sunt importante și strategii de îmbunătățire a proceselor de recrutare și formare. Nu în ultimul rând, raportul sublinează și importanța recunoașterii calificărilor academice și profesionale și a studiilor efectuate în altă țară. Este esențial acest lucru pentru creșterea uh, Um, capacității de a-și găsi un loc de muncă și pentru a avea astfel o piață de muncă europeană mai integrată. Mulțumesc foarte mult. Două solicitări de intervenție, doamna Trupel în calitate de raportor din umbră și doamna Julie Ward în locul uh, domnului Miții. Mulțumesc foarte succint. În uh, ultima perioadă și chiar anterior am avut un raport cu privire la competențele cheie pentru învățarea pe parcursul întregii vieți. Și cred că cu acest nou raport trebuie să uh, plecăm de la uh, raportul precedent, pentru că acolo era foarte clar care sunt competențele cheie. Și acum ar trebui să venim cu un fel de follow-up, dar nu trebuie să reinventăm întreaga lume acum. Mulțumesc, Julie. Vorbesc în numele colegei mele, Marlin, sau colegului Minții, care uh, spune că, în opinia dânsului, domnul Chiuciuc a venit cu un aviz foarte echilibrat uh, și subliniază um, educarea formală, informală, mobilitatea uh, la locul de muncă și, de asemenea, susținem și întărirea actualelor măsuri care vizează Uh, combaterea abandonului școlar. În viitoarele locuri de muncă vor fi mult mai tehnologizate, deci uh, majoritatea oamenilor vor trebui să îndeplinească astfel de cerințe și acest uh, deficit între competențe și tipul locurilor de muncă nu este până la urmă cauza șomajului în Europa, care suferă încă de pe urma crizei totuși pentru că oameni bine calificați uh, în continuare trebuie să accepte uh, locuri de muncă prost plătite. Acest lucru nu înseamnă însă că nu ar trebui să facem eforturi în continuare pentru a apropia uh, educația de nevoile pieței muncii, însă avem uh, nevoie de Uh, prognoze pe viitor, pentru ca generații viitoare să nu plătească greșelile noastre. Avem însă nevoie și de strategii pe termen scurt și trebuie să educăm uh, oamenii care au deja locuri de muncă pentru a domândi și noi competențe. Așadar, trebuie ca oamenii să beneficieze de competențele cuvenite pentru a putea prospera în viață. N-am să mai citesc tot, dar în orice caz dânsa vine cu o serie întreagă de sugestii excelente. Președinte, vă care le puteți înmâna direct raportorului. Însă, în orice caz, are o abordare metodologică care este importantă în opinia noastră. Așadar, veți ține cont de aceste sugestii. Îmi cer scuze încă o dată și comisiei, dar știți că în 10 minute uh, trebuie să mergem în altă sală și mai avem un raport. Pentru că la 5.30 avem această reuniune comună cu Comisia AFET. Stimate domnule Morgano, sunteți de acord să amânăm raportul dumneavoastră? Da, e posibil pentru a avea timp de dezbatere. Atunci am să întreb comisia dacă dorește să mai adauge ceva, după care vom pleca din sală. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Maria Chiara Rondino este, este numele meu, lucrez în unitatea care se ocupă cu competențe și aptitudini. Voi fi foarte succintă pentru că vreau să spun că salutăm acest proiect de aviz. Considerăm că punctele menționate în proiectul de aviz sunt esențiale pentru această temă și așteptăm cu interes să uh, colaborarea viitoare cu comisia dumneavoastră și precum și cu comisia pentru ocupare în acest context. Mulțumesc, mulțumesc comisiei pentru această promisiune de colaborare. Va fi o, un uh, raport important și dacă sunteți de acord, încheiem aici tema. Deci, vă readuc aminte că mergem în sala Ian 2 Q2 pentru această reuniune comună cu Comisia AFET. Vă readuc aminte că mâine la 9 avem voturi, deci să nu vă uitați uh, cartelele de vot. Ne mutăm așadar în altă sală. Mulțumesc pentru prezență și disponibilitate. E grație raportor, naturalmente. Și evident mulțumim și raportorilor.